Președintele. Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există observații? Constat că nu. În cazul acesta, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Din partea grupului FDD am făcut, primit solicitări pentru numirile în comisie.